constituționale, a propus o interpretare a articolului 5, alineatul 5 de la articol 210 din uh, regulamentul Parlamentului. Textul este disponibil pe pagina web a plenarei și va fi publicat în procesul verbal al ședinței de astăzi. Interpretarea va fi considerată aprobată dacă în termen de 24 de ore niciun grup politic sau un număr care să fie egal cu, uh, cel puțin egal cu uh, pragul minim nu se vor împotrivi.